Bună ziua tuturor! Mai întâi voi da cuvântul interpreților care sunt încă în grevă, după cum puteți vedea. Vă rog să vă puneți căștile ca să puteți să auziți mesajul lor. Toate cabinele vor citi acum mesajul interpreților. Sunt 24 de zile de când interpreții pot protestează împotriva condițiilor de lucru impuse. Administrația încă nu ne-a contactat pentru a rezolva conflictul. Din potrivă, după 8 luni de discuții cu Comitetul de Personal, secretarul general are acum o poziție și mai dură. În consecință, nu se vor acorda depășiri de program și interpretarea se va încheia fix la ora 12.30 prevăzută în program. Vă mulțumim! Thank you very much. Now... Mulțumesc! Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia, dar trebuie să amânăm votul privind energiile regenerabile pentru că sunt mici probleme care trebuie clarificate între Parlament și Consiliu după reuniunea Coreperului de ieri. Dacă nu aveți obiecții, adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Bun. Acum, câteva anunțuri. La reuniunea de pe 20 martie, coordonatorii au hotărât să aplice procedura din conform regulii 53.4. E vorba de poziție sub formă de amendamente la dosarul E vorba de um, planul multianual privind uh, stocurile de pește din uh, Mediterana de Vest. Nu numim raportor pentru aviz de la ENVI, nu pregătim aviz uh, al Comisiei ENVI, ci vom depune amendamente direct la Comisia competentă pe fond, pescuit, după adoptarea amendamentelor la ENVI. Calendarul va fi următorul. Termenul pentru depunerea amendamentelor la ENVI 5 iulie, ora 11. Vot la ENVI 10 sau 13 septembrie la Strasbourg. Având în vedere că la sfârșitul mandatului vom avea foarte mult de lucru, coordonatorii au deschis termenul pentru amendamente la propunerea comisiei, propunerile comisiei din mai multe dosare nu numim raportor pentru aviz la ENVI și nu pregătim proiect de aviz în mai multe dosare și amendamentele vor fi adoptate la ENVI și vor fi uh, transmise sub formă de aviz uh, în numele meu ca uh, președinte. E vorba de omologarea de, trip, de tip după retragerea Regatului Unit din Uniune. Termenul este 5 iulie și votul la ENVI va avea loc pe 29 sau 30 august pentru facilitatea Connecting Europe, conectarea Europei, termenul pentru amendamente la ENVI 11 iulie și vot pe 10 sau 13 septembrie. Um, investiții uh, durabile, termenul pentru amendamente, amendamente 4 septembrie și vot în octombrie și prevederi comune, reglementare, termenul pentru uh, amendamente la ENVI 5 septembrie și votăm în octombrie. Astăzi avem interpretare în 20 de limbi și, ca de obicei, Ați primit documentele în format electronic și reuniunea este transmisă în direct pe internet. ați primit sau oricum s-a circulat electronic recomandările coordonatorilor de pe 21 iunie. Dacă nu aveți obiecții, le considerăm adoptate. Același lucru este valabil și pentru procesul verbal al ședințelor noastre de pe 19 și 20 martie și 26 și 27 martie. Le considerăm de asemenea adoptate dacă nu aveți obiecții până la sfârșitul reuniunii. În legătură cu negocierile interinstituționale în curs, în ceea ce privește regulile privind disponibilitatea pe piață ale îngrășămintelor, în al treilea trilog, care a avut loc pe 19 iunie, au fost discutate o serie de chestiuni politice și tehnice, inclusiv limitele de cadmiu, pentru care ENVI are competența exclusivă. La sfârșitul trilogului, Consiliul a clarificat că e gata să facă concesii în legătură cu toate chestiunile nerezolvate, dacă Parlamentul acceptă stabilirea limitei la, de, la cadmium de 60 de mg pe kilogram și să nu scadă și mai mult limita. Parlamentul și-a menținut poziția în legătură cu limitele la cadmium, nu s-a ajuns la un acord. Și din câte am înțeles, dosarul va fi transferat președinției austriece promovarea folosirii energiei din surse regenerabile, reformare. S-a ajuns la un acord la 5 la trilog de pe 13 iunie. S-a ajuns la un acord provizoriu în legătură cu uh, cel puțin 32% energii regenerabile din consumul brut final al Uniunii în 2030 și uh, clauză de revizuire pentru obiective mai ambițioase până în 2023. De asemenea, s-a ajuns de acord că cel puțin 14% din uh, combustibilul pentru transportul trebuie să fie din surse regenerabile până în 2030 biocombustibilii de primă generație, bazate pe recolte alimentare, trebuie să rămână la nivelurile din 2020 cu încă 1% și să nu depășească 7% din consumul final pentru transportul uh, rutier și uh, feroviar. Și partea biocombustibililor avansați și a biogazului trebuie să fie de cel puțin 1% la în 2025 și cel puțin 3,5% în 2030. Biocombustibilii din recolte alimentare, cum ar fi uleiul de palmier, uh, care a au um, um, un impact major ILUC, um, nu încet, încet nu vor mai fi certificați uh, biocombustibili ILUC. Această, uh, acest acord provizoriu a fost adoptat de Coreper ieri și uh, părțile care sunt de competența exclusivă a Envi uh, vor fi votate probabil săptămâna viitoare. Am anulat votul, am, am, uh, am amânat votul de azi de, din cauza unor mici probleme încă neclarificate. Votul la ITRE va avea loc pe 10 iulie. Guvernanța Uniunii Energiei. Aceasta este o poveste de succes. S-a ajuns la un acord provizoriu în al patrulea trilog de pe 19 iunie am căzut de acord în legătură cu chestiunile politice majore, cum ar fi un calendar pentru fiecare stat membru pentru a pregăti un plan național de energie și climă pentru perioada 2021 și 2030, care să acopere cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energiei și care să țină cont de perspectiva pe termen lung. O strategie pe termen lung a Uniunii care va include o analiză care acoperă un scenariu pentru Uh, emisii de gaze cu efect de, zero, uh, de seră nete zero până în 2050 și emisii negative după aceea și implicațiile diferitelor scenarii asupra uh, bugetului global și al Uniunii privind carbonul, definirea uh, prin principiului um, eficienței energetice sau, prevăz, sau sunt prevederi pentru um, urmărirea progreselor de la nivel de stat membru pentru atingerea colectivă a obiectivelor uh, comune. Uh, și um, un obiectiv al Uniunii în domeniul eficienței energetice și un obiectiv de 15% pentru interconectare. Deci toate aceste lucruri au fost uh, uh, făcut obiectul unui acord. În ceea ce privește uh, etichetarea băuturilor spiritoase, uh, la al doilea trilog informal de pe 27 iunie, Parlamentul, Consiliul și Comisia au avut un schimb de opinii util, care aspectă principalele aspecte ale pozițiilor lor. Discuția deja a permis să fie abordate o serie de chestiuni legate de perioadele de tranziție pentru folosirea indicațiilor geografice și definițiile legate de acestea. Există posibilitatea unui acord în legătură cu aceste chestiuni, dar preponderența aspectelor tehnice abordate în această uh, propunere fac ca atât președinția cât și Parlamentul au hotărât să lase la nivel tehnic pregătirea următorului trilog care va avea loc în ultima săptămână din septembrie. Data nu a fost încă confirmată. Acum aveți dumneavoastră cuvântul, așa că trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, folosirea cannabisului în scopul medicinale. Avem o serie de co-raportori și are cuvântul uh, doamna Șuița de la PPE, nu este prezentă, atunci dau cuvântul domnului Balaș de la SND. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Pot să încep acum? Bun. Nu sunt obișnuit să fac asta, dar vă voi povesti ce mi s-a întâmplat acum câțiva ani. Am uh, avut boala Lyme, cu consecințe foarte neplăcute. Am avut dureri și atunci uh, am fost la un medic francez uh, când cannabisul era complet interzis în Franța. El m-a consultat și mi-a spus, există o singură soluție, trebuie să mergeți la un special... și acest specialist recunoscut care nu e deloc laxist, pentru a calma durerile dumneavoastră trebuie să folosiți cannabis. Eu am spus, nu doresc să încalc legea. Pot să consum uh, cannabis într-o formă legală? Mi-a spus, nu, acest lucru nu este autorizat astăzi și mi-a explicat că în cannabis există doi agenți activi. Unul este un, agent activ psihotrop care trebuie neapărat Um, combătut, este foarte periculos și are consecințe grave, dar un alt principiu activ din cannabis are proprietăți relaxante și putea atenua durerile respective. Acum știm, um, avem dovezi sigure, științifice, că putem folosi această moleculă CBD Um, în cazul unor chimioterapii, uh, uh, deci tratamentul cancerului, uh, scleroza în plăci, boala Crohn, boala Lyme sau scleroza laterală amiotrofică. Deci, astăzi trebuie să oferim acestor pacienți accesul la această moleculă, la această substanță activă pentru a le reduce durerile. Care este problema noastră în acest moment? Legislația statelor membre în domeniu nu este armonizată și deci există probleme mari în ceea ce privește accesul pacienților la aceste substanțe și nu avem produse sigure. Din această cauză se consumă produse de proastă calitate care nu respectă criteriile medicale. De aceea am cerut să avem o strategie europeană ă, pentru cannabisul folosit în scopul medical, cofinanțare a cercetării. Trebuie să fim siguri dacă nu există riscuri în folosirea acestei ă, substanțe active CBD din cannabis și Trebuie să vedem care sunt interacțiunile dintre această, această substanță activă și alte substanțe, efecte pozitive sau negative. Deci trebuie să clarificăm aceste lucruri. Trebuie să creăm un cadru armonizat care va, prezent, va permite consumatorului acces la produse sigure și de calitate și va permite firmelor obene să inoveze în acest domeniu, pentru că până acum doar țări terțe inovau în acest sector. Pacienții trebuie să fie uh, ținta acestei strategii, pentru că în joc este interesul lor și bunăstarea lor. De aceea trebuie să formăm mai bine pe cei din domeniul sănătății ca să-și sfătuiască mai bine și să-și însoțească pacienții de lungul tratamentului, să dăm dăm pacientului o posibilitatea să aleagă între diferite tratamente. Produsele farmaceutice sunt doar o parte a soluției și nu trebuie să excludă folosirea unor complemente fitoterapeutice pe bază de cannabis medical, eh, în care se ponderează substanțele active sau chiar uh, uh, consumul controlat al plantelor uh, crescute în casă. Trebuie să existe un cadru clar în Uniune pentru a permite pacienților cu dureri cronice să fie cât mai bine protejați. Iată de ce, după părerea mea, această rezoluție este importantă astăzi. Thank you very much. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Crupa. Thank coś nie bardzo widzę. Chciałam, no rzeczywiście, rezolucja przynajmniej... Această rezoluție, acest proiect de text în acest format merită să fie evaluat, să evaluăm argumentele pro și contra dar adevărul este că literatura științifică în legătură cu folosirea medicală a cannabisului uh, este absolut haotică uh, vorbim despre aceste substanțe, dar se spune că peste 50 uh, de substanțe sunt încă studiate și uh, elaborarea acestor uh, produse necesită izolare adecvată a substanțelor și așa mai departe. Eu am lucrat în domeniul medicinei 30 uh, de ani, dar niciodată nu am găsit atâta diver, atâtea divergențe de opinii în legătură cu un produs uh, cum aud acum. Atunci când se vorbește despre marihuana sau despre cannabis, argumentele sunt foarte diverse Uh, unii spun că cannabisul poate fi util în medicină. Așa că eu consider că trebuie să finanțăm cercetarea independentă în acest uh, domeniu pentru că eu cred că acest adevărat haos din uh, literatura de specialitate se mm, datorează faptului că unele dintre aceste studii sunt uh, finanțate uh, de, din surse dubioase. Eu știu că folosirea cannabisului sau al substanței CDB încă nu este uh, suficient documentat. De exemplu, uh, Ehm, se spune că aceste substanțe pot fi utile și în cazul de epilepsie, dar nu există dovezi suficiente. De asemenea, pentru calmarea durerilor ehm, pe baza folosirii opiaceelor, ehm, cannabisul poate fi o variantă. Deci, iată, această substanță poate fi utile și de aceea sprijin ideea de a finanța studii independente care să ne permită în sfârșit să ne clarificăm ideile în legătură nu doar cu aceste două substanțe, ci și evantaiului de substanțe uh, care au legătură sau care participă uh, alături de aceste substanțe extrase din cannabis. În Polonia, Institutul uh, pentru Medicamente cultivă aceste plante și elaborează medicamente care pot fi utile. Nu am nimic altceva de adăugat. Cred că e nevoie de bani și de cercetare independentă. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Bearder. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit că există multe dovezi științifice deja care arată că folosirea cannabisului în scopuri medicale uh, pot să fie un, uh, un tratament util uh, împotriva mm, durerilor cronice la adulți și am auzit chiar în această dimineață un astfel de um, um, Um, de, de uh, mărturie. Există un, uh, docu, un uh, medicament care tratează um, durerile din scleroza multiplă, care este produs de o firmă din regiunea mea, dar Uniunea Europeană în curând va aproba, nu, stat, în Statele Unite se va aproba în curând un medicament extras din cannabis pentru tratamentul epilepsiei. Deci uh, există o oportunitate reală um, să raționalizăm dezbaterea privind cannabisul și acum înainte de alegerile europene, cred că este datoria noastră să uh, discutăm deschis despre aceste lucruri, pentru că confuzia este totală și noi în Parlamentul European știm mai bine decât oricine că felul cum explicăm lucrurile contează enorm de mult. Vorbește despre cannabis și toată lumea se gândește la utilizarea sa ilegală, dar poate ar trebui să discutăm despre cannabinoizi sau, sau substanțe derivate din cannabis. Deci, de, substanțele de, din plante, derivate din plante, sunt folosite enorm de mult în medicină. Uh, dacă acum s-ar, uh, s-ar uh, descoperi aspirina, ar fi o problemă să o folosim? Uh, ea este din substanțe um, extrase din salcie. Statele membre trebuie însă să hotărască cum doresc să, avantez, să avanseze. În Regatul Unit ne-am confruntat cu o situație extrem de negativă. Un copil s-a cu o epilepsie foarte gravă, se întorcea în uh, țară cu mama lui și au fost confiscate uh, medicamentele pentru că au fost considerate ca fiind cannabis. Deci putem să numim uh, canabinoide aceste substanțe uh, și astfel le pot să ajungă pe piață și pacienții pot să beneficieze de avantajele lor. Sunt două probleme majore. E nevoie de investiții în această cercetare. Este un sector prioritar. Este un medicament care poate fi ieftin dacă vor fi aprobat, care are multe avantaje uh, și trebuie să uh, formăm, um, să formăm pe cei din domeniul sănătății pentru a uh, prescrie o folosire corectă a acestui medicament și trebuie să, să um, uh, separăm cele două chestiuni. Nu e vorba de folosirea ilegală a cannabisului, e vorba de substanțe medicale utile care trebuie să ajungă cât mai repede pe piață. Mulțumesc, domnul Hoisling. <clears throat> Mulțumesc, în primul rând, uh, colegilor pentru buna cooperare la acest subiect. Cred că la multe puncte suntem de acord. Când se folosește, uh, prin folosirea cannabisului se pot fi ajutați pacienții, mai ales cu dureri. Este necontroversat acest lucru și în Europa deocamdată nu avem uh, medic medicamente um, aprobate de EMA care să fie pe bază de cannabis. Și cred că trebuie să facem în așa fel încât să fie aprobate. E clar că e nevoie de mai multă cercetare, că trebuie să sprijinim acest tip de cercetare. Um, trebuie să reușim să și arătăm cât de importantă va fi aprobarea la final. Sunt mulți uh, lobbyiști pe culoare care își uh, propun forma lor de THC și am uh, uh, iar controversa între THC-ul recreațional și cel medical este de când lumea. Însă important este să stabilim criteriile potrivite pentru ca pentru a avea o calitate constantă și uh, cred că or, mm, trebuie să facem și în așa fel încât nu numai marile companii farmaceutice să se ocupe, mm, să acapareze subiectul. Încă un lucru care este problematic uh, este aprovizionarea. Uh, trebuie importate produse pe bază de cannabis din Canada. Uh, nu trebuie neapărat să se întâmple așa, putem acoperi cu producție locală. Apoi, e important um, ca accesul aceste produse să fie asigurat în mod uniform. E clar că avem uh, o luptă și cu casele de asigurări, pentru a vedea dacă uh, produsele pot fi decontate. Dacă facem uh, pasul înainte și aprobăm aceste produse în Europa și suntem uh, convinși că asta trebuie să facem, atunci aceste medicamente trebuie să fie și decontate de casele de asigurări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Torres Martinez. Eh, gracias. Este es un debate en el que... Mulțumesc. Societatea este înaintea noastră în această dezbatere. Acum avem ocazia să facem justiție, pentru că despre asta e vorba. Să facem justiție persoanelor bolnave, care de multe ori eh, se confruntă cu interzicerea acestor uh, acestor uh, substanțe și cu um, uh, stigmatul pentru faptul că trebuie să cultive aceste plante uh, pentru așa lina durerea. Uh, așa cum au spus colegii, efectele pozitive în multe boli uh, există. Uh, în fața unor boli ca SIDA, Alzheimer, artritul, ar, ar, artrita, cancerul, boala Crohn, epilepsia, sclerozele multiple sau glaucomul, folosirea cannabisului medical încă nu este reglementată în Uniunea Europeană. Aș avea câteva întrebări pentru că de ce ezităm atât de mult Uh, să folosim cannabisul în scopuri medicale. Uh, avantajele cannabisului sunt acum uh, demonstrate. Problema este folosirea marihuanei. De aceea nu este legalizată folosirea cannabisului în scopuri medicale. În Mexic, la începutul secolului 20, a început să se formeze cannabisul și acesta a ajuns în Statele Unite și apoi a fost interzis. Uh, atunci americanii au spus uh, mexicanii sunt nebuni și din cauza acestei uh, aceste substanțe. Acum a venit momentul să facem politicile în mod mai logic problema legată de folosirea cannabisului uh, este influențată de prejudecăți. Reglementarea folosirii cannabisului va permite uh, cercetarea și va îmbunătăți viața multor bolnavi, dar ar fi și un pas înainte uh, pentru a ne reconcilia cu natura, cu trecutul și cu viața noastră. Pentru că folosirea substanțelor active din cannabis este uh, utilă uh, pentru mult, în multe țări din Uniunea Europeană. Țara mea, Spania, are un climat propice cultivării acestei plante. Astfel dăm speranță pentru sănătate, pentru mediu și pentru multe zone rurale din sudul Europei, uh, care au nevoie urgent de un model de producție bazat pe protecția mediului uh, și pe o nouă relație cu natura și avem nevoie de mai multă suveranitate reală uh, și ar fi pozitiv să uh, putem folosi mai multe resurse din teritorii. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pedicini. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte și noi susținem rezoluția aceasta întrucât îi împărtășim obiectivele și noi considerăm că e nevoie de reglementare în domeniul acesta. Însă, ca să atingem obiectivele acestea, cred că mai întâi ar trebui să clarificăm două lucruri fundamentale. Ele par banale la prima vedere, însă constat că, inclusiv în țara noastră, în momentul de față, s-a iscat o întreagă dezbatere care, unde sunt multe confuzii. Primul lucru, trebuie să se facă o distinție clară între cannabis și cannabisul în scop terapeutic. În primul caz vorbim de o substanță care are un, o componentă psihoactivă, în al doilea caz vorbim de o substanță neutră. Însă mai e nevoie de, de a, să facem o distinție. În afară de utilizarea ca drog, utilizarea terapeutică pe de-o parte și utilizarea în scopuri industriale și agroindustriale pe de alta. Aceasta e a doua distinție care trebuie făcută. Să dezbate despre efectele benefice ale uh, cannabinoizilor. <clears throat> Și se vorbește despre faptul că persoanele cu scleroză în plăci pot să beneficieze de pe urma utilizării acestei substanțe. Totuși, în Italia, pentru că se vorbește de exemple din statele membre, Consiliul Superior pentru Sănătate din țara noastră, la solicitarea Ministerului Sănătății, a publicat un aviz prin care recomandă utilizarea principiului de precauție, pentru că nu există suficiente probe științifice în legătură cu posibilele ă, efecte negative ale produselor pe bază de cannabis. Noi luăm act de aceste lucruri, dar tocmai trebuie să insistăm pe faptul că una este aplicarea principiului precauției cu privire la utilizarea canabinoizilor, light, deci cei care pot fi utilizați de populația sănătoasă și o altă chestiune o reprezintă aplicarea principiului precauției la pacienții deci la oamenii care suferă deja de o boală și care ar folosi substanța aceasta în scopuri terapeutice. În acest caz nu se mai, n-ar mai trebui aplicat principiul precauției. Trebuie aplicate rezultatele unor studii, trebuie făcute studii pentru asta, 1, 2, 3, trebuie văzut care e impactul substanței acestea asupra animalelor, dacă se poate face acest lucru, respectiv asupra uh, oamenilor din punctul de vedere atât al toxicității posibile, cât și din punctul de vedere al eficienței. Deci, ținând seama de aceste două elemente, noi considerăm că acum situația pare ceva mai clară. Înțelegem care ar trebui să fie abordarea pe marginea acestui regulament. De aceea, invităm Comisia să pună în aplicare acțiuni de sprijin pentru cercetare, pentru utilizare, apoi uh, autorizare, comercializare, farmacovigilență și împiedicarea abuzului de utilizare a acestei substanțe. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc! Doamna Schreier-Piric. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În țările de jos știți că avem o mare dezbatere pe acest subiect. Personal, eh, ca eh, factor de decizie, ca legiuitor, avem o întârziere mare în ceea ce privește cannabisul. Uh, știm că această substanță poate fi psihotropă, dar avem și persoane care suferă și nu vor aștepta uh, să fie adoptată o lege ca să nu-i mai doară. Dacă nu uh, se creează un cadru legal pentru a avea acces la aceste substanțe, aceste persoane vor alege căi ilegale. Și, deci trebuie să facem asta, însă trebuie să definim întâi nevoia în rândul acestor persoane, să nu abandonăm pe cei care suferă. Ce se întâmplă, pacienții ne pot spune. Trebuie să insistăm asupra acestui element. Madame Ayuso. Doamna Ayuso. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că am intervenit deja când am despătat prima dată despre acest subiect. Cannabisul este o plantă halucinogenă cu efecte foarte negative asupra persoanelor, dar luptăm luptăm împotriva fumatului cannabisului și aici cineva spune că trebuie să lăsăm, să permitem uh, utilizarea cannabisului de toată lumea. Eu niciodată nu voi sprijini așa ceva. Dar, într-adevăr, există bolnavi cu dureri cronice uh, pentru care singura soluție este administrarea unor substanțe derivate din cannabis întotdeauna pe bază de rețete. Medicii trebuie să fie cei care să le uh, permită accesul la aceste substanțe uh, și uh, cercetarea poate să permită îmbunătățirea acestor tratamente. Din păcate, bolnavii trebuie să cumpere substanțe de la traficanții de droguri. Asta trebuie să facem aici. Nu să permitem utilizarea liberă a cannabisului de toată lumea, să, să nu permitem tuturor să cultive cannabis, pentru că nu ar fi un lucru bun pentru sănătatea europenilor. Dar trebuie să permitem folosirea cannabisului, uh, uh, cercetarea cannabisului în scop medical Uh, pentru ca apoi aceste substanțe să fie disponibile pe bază de rețetă în mod controlat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Atunci, domnul Mihac, din partea Comisiei. Thank you very much, Chair. Um, from the Commission side, uh, I... Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea Comisiei, salut uh, discuția. Uh, menționat un argument foarte important uh, și în rezoluție, și anume distincția între util, utilizarea recreațională și utilizarea medicinală. Cannabisul în sine este acoperit de convențiile internaționale. Acestea sunt uh, elementele, temeliile uh, politicii de combaterea drogurilor. Aceste um, convenții interzic utilizarea recreațională a cannabisului, dar permit utilizarea medicală. Din acest punct de vedere, e foarte importantă distinția pe care o faceți. Ca Uniunea Europeană, noi avem competență să uh, abordăm utilizarea cannabisului din punct de vedere penal, însă din punct de vedere, avem în ceea ce privește sănătatea publică, noi avem competențe numai să sprijinim statele membre. Ele sunt acelea care trebuie să acționeze întâi și noi apoi sprijinim măsuri. În uh, anii trecuți am avut diferite instrumente de programare pentru a sprijini cercetarea în domeniu, am făcut acest lucru și <clears throat> continuăm să avem instrumente financiare care pot sprijini acest tip de cercetare. În ceea ce privește mm, procesul de autorizație, poate colegii de la DigiSante pot spune mai mult. Mulțumesc și mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Într-adevăr, termenul uh, cannabis medical sau cannabis pentru utilizare medicală nu e foarte clar definit și pot fi uh, înțelese diferite uh, lucruri. Însă când vorbim despre medicamente pe bază de cannabinoizi, uh, este clar că se vorbește despre utilizare medicală și pentru asta avem un cadru juridic clar în Uniunea Europeană, care în principiu este Um, deschis și la utilizarea unor medicamente pe bază de um, substanțe obținute din cannabis. Există prin, uh, sisteme de autorizare uh, care permit autorizarea la nivel național sau la nivel european. Avem uh, produse autorizate în mai multe state membre pe principiul recunoașterii reciproce. În principiu se recunoaște că uh, procesul de autorizare poate um, acomoda astfel și um, cuprinde astfel de produse. De multe ori vedem uh, uh, că se face referire la produse, dar ele nu sunt încă autorizate. Bineînțeles, nu putem face compromisuri în ceea ce privește criteriile uh, necesare pe, uh, din punct de vedere al securității, eficacității, uh, criteriile pentru aprobare. Este important și din punct de vedere al efectelor secundare să um, existe cercetările necesare și să solicităm probele necesare, pentru că sistemul nostru de aprobare se bazează pe probe. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că se face o uh, verificare strictă în ceea ce privește farmacovigilența. Și aici avem proceduri uh, la nivel european, avem și o interacțiune între diferitele agenții, Agenția Europeană a Medicamentului și Agenția uh, uh, pentru droguri, pentru a face schimb de informații și bineînțeles, trebuie să respectăm Uh, toate cerințele de uh, siguranță. Deci, pe scurt, da, medicamentele cu cannabinoizi pot uh, fi interesante, însă trebuie să fie autorizate pe baza probelor și pe baza probelor de siguranță și eficacitate. Thank you, uh, Mr. Schmidt. Mulțumim, domnule Schmidt. Cu aceasta încheiem dezbaterea noastră pe acest subiect. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este 4 iulie la ora 11 și probabil vom vota proiectul de rezoluție în octombrie în comisie. Acum trecem la protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, Este un proiect de aviz. Îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Omarji. Doamnă președinte, vă mulțumesc. După cum știți, avertizorii de integritate participă la interesul general. Datorită lor, un număr mare de scandaluri privind practici ilicite, contrare uh, interesului general, au fost revelate în întreaga lume. Însă, astăzi prea des sunt uh, urmăriți, judecați, condamnați, uh, inclusiv în uh, statele europene. Să ne amintim de Antoine Deltour uh, pentru LuxLeaks, Anne-Marie Castoré, în problema sângelui contaminat, Cecil Boussier, abuzal, abuzul copiilor handicapați, cu handicap. Cum să nu uh, vedem că zeci de persoane sunt amenințate, condamnate. Unele, unele dintre aceste persoane au fost uh, uh, au ajuns la închisoare pentru că au uh, revelat uh, lucruri uh, încercând să acționeze în interes general. Protecția uh, avertizorilor de integritate este cu atât mai importantă Uh, cu atât, uh, cu atât mai mult cât știm că o astfel de uh, sesizare înseamnă de cele mai multe ori un suicid profesional pentru aceste persoane. Era deci necesar să fie umplut acest gol juridic în legislația UE, pentru că astăzi nu există niciun fel de protecție pentru aceste persoane în dreptul european directiva recentă privind secretul de afaceri, mai rău, nu a făcut decât să slăbească uh, protecția, de exemplu, a jurnaliștilor, făcându-i pe aceștia și mai vulnerabili din punct de vedere juridic. Comisia noastră Envi este mm, vizată în mod special de acest subiect. Știți foarte bine că de multe ori în domeniul sănătății, în domeniul mediului, în domeniul uh, siguranței alimentare sau în domeniul protecției animalelor, uh, apar aceste tipuri de scandaluri. Tocmai de aceea mă pot bucura, mă bucur să uh, pot uh, să mă ocup de uh, acest aviz în numele comisiei noastre. Ce părere, ce, ce părere să avem despre propunerea comisiei? Ei bine, propunerea merge în direcția potrivită pentru că uh, prevede o protecția persoanelor vulnerabile, deci care se, persoane care sunt într-un raport de um, angajare angajate, deci sub un raport de forță. Sunt propuse două uh, niveluri de uh, semnalare pentru acești avertizori. Întâi în intern, deci în întreprindere sau în instituția publică, iar apoi la nivel național prin crearea unor autorități naționale de semnalare. Aceste două niveluri diferite sunt esențiale. Eu în avizul meu propun să mergem și mai departe. Am propus uh, să se adauge pe lângă aceste două niveluri un nivel de, pentru semnalări la nivel european. Cred că experiența ne-a arătat că statele membre nu sunt întotdeauna în cea mai bună poziție pentru a aborda cazurile cele mai, sensi- cele mai delicate pentru a garanta o reală protecție a avertizorilor și pentru a, a încuraja, eu propun să se creeze un oficiu european de protecție a avertizorilor de integritate pe care l-am uh, numit OPLA. Ar fi un punct de contact, de informare, de asemenea un lucru foarte important de, deci de informare uh, a unor eventuale avertizori, astfel încât ei să știe ce drepturi au, dar ar fi și un uh, canal de informare și de protecție care ar garanta confidențialitatea totală a acestor avertizori și ar permite uh, protecția acestora împotriva unor eventuale represalii. Acest oficiu ar putea apoi Uh, să contacteze autoritățile naționale uh, în mod similar cu OLAF sau autorit alte autorități uh, similare, competente, pentru a lua măsurile și eventual sancțiunile necesare. Mă gândesc, de exemplu, la parchetul european, la OLAF sau la Curtea Europeană de Justiție. Este prima propunere în, din acest aviz. În plus, am, dorut, am dorit să îmbunătățesc unele ambiguități juridice prezente în propunerea de directivă și care um, riscă să um, slăbească uh, protecția avertizorilor în fapt. Deci trebuie protejați avertizorii, nu numai cei care uh, revelează fapte ilegale, ci și cei care uh, și fapte care uh, sunt contrare interesului uh, general sau obiectivului um, legislației, pentru că de multe ori, în majoritatea scandalurilor de fapt recente, responsabilii se găsesc într-o zonă gri la nivel juridic. Mai am încă o propunere în acest aviz și anume cadrul uh, pentru protecție să, să fie uh, extins la întregul drept uh, european și să, fie, să poată fi implicați și avertizorii care lucrează pentru întreprinderi europene în afara uh, Uniunii Europene, dar și uh, să, să fie incluși și uh, toți uh, funcționarii europeni, fără de care uh, multe scandaluri nu ar fi putut uh, ieși la lumină Uh, cunoașteți problemele privind uh, perturbatorii endocrinieni, um, glifozatul, um, pescuitul um, electric, uh, prin șocuri electrice. Fără avertizor n-am fi aflat nimic din toate aceste lucruri. Um, în propunerea comisiei s-a creat o ierarhizare a um, canalelor de semnalare. Uh, un avertizor ar fi obligat să se adreseze întâi uh, superiorilor săi în întreprindere, deci să meargă întâi în intern. Eu cred însă că asta ar descuraja uh, semnalările și ar putea, în primul rând, să um, înrăutățească situația avertizorului pentru că ar risca represalii la nivel profesional. Tocmai de aceea eu propun să se elimine această ierarhizare și uh, să se permită avertizorilor să um, aleagă um, canalul um, pe care vor să facă semnalarea la nivel internațional, european. Astfel, uh, s-ar garanta un drept al divulgării și în rândul jurnaliștilor și în rândul uh, ONG-urilor specializate uh, în protecția avertizorilor. Pentru toate acestea voi propun o serie de amendamente pentru a îmbunătăți confidențialitatea și protecția avertizorilor la toate nivelurile Uh, pentru a se uh, intra în detalii și cu referitor la uh, măsurile luate de autorități pentru a proteja avertizorii, dar și pentru a proteja persoanele intermediare în divulgarea informației. Această directivă um, ce vine după directiva privind secretul de afaceri este foarte așteptată. Um, comisia noastră trebuie să joace Uh, rolul său, care este foarte important și aștept cu nerăbdare poziția colegilor în speranța că vom putea ajunge la un document uh, final cât se poate de util. Vă mulțumesc! Domnul Turcanu. Mulțumesc, doamna președintă. Bună dimineața. În primul rând, mă bucură mult faptul că întreaga procedură legislativă funcționează și cu această ocazie salut propunerea Comisiei la solicitarea Parlamentului prin cele două rezoluții de anul trecut referitoare la protecția avertizorilor care acționează în interes public, respectiv cea referitoare la rolul acestora în protecția intereselor financiare ale Uniunii. Am, am avut plăcerea să fiu raportor din umbră la cea din tâi și sunt încântat să am ocazie să particip la progresele acestui subiect. Propunerea Comisiei mi se pare echilibrată și rezonabilă. Acest subiect este extrem de important și consider că un cadru legislativ este necesar pentru protecția persoanelor care raportează. Probabil că nimeni nu a uitat de Wikileaks sau dosarele Panama, unde s-a văzut clar cât de mult înseamnă avertizorii. De asemenea, mă bucur că se acordă o atenție sporită asigurării respectării legislației, în special când apar probleme precum testarea emisiilor provenite de la autovehicule, poluarea apei, siguranța produselor în cadrul pieței interne, alimentelor sau sănătatea publică, aspecte care pe noi ne interesează în mod special în această comisie. Îl felicit pe domnul Omarji pentru munca depusă. Am primit raportul de aviz cu cele 200 de amendamente, însă dați-mi voie să supun atenției câteva chestiuni. Un aspect care îmi ridică semne de întrebare se referă la crearea unui organism la nivel european intitulat Oficiul European de Protecție a Avertizorilor. Consider că statele membre ar trebui să aibă competență de a stabili o autoritate sau agenție națională de resort. Mai mult, nu numai că o agenție europeană în plus ar putea însemna costuri suplimentare pentru Uniune, dar și o birocrație excesivă, de care noi încercăm să scăpăm. Iar pentru avertizori nu ar fi tocmai la îndemână, pentru că i-ar fi mult mai dificil să raporteze undeva aproape de reședința sa, nu undeva în, în cadrul Uniunii. Mai departe, avem amendamentul 70, care se referă la protecția persoanelor terțe, ceea ce, din punct de vedere legal, mi se pare dificil, în condițiile în care terța persoană nu cunoaște speța respectivă în mod direct. Amendamentul 136. Cred că, din punct de vedere juridic, nu s-ar putea aplica. Comisia nu poate să pedepsească așa cum s-a amendat, însă consider că statele membre au în sistemele lor juridici măsuri necesare pentru astfel de cazuri în speță. Aceste fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și îmi doresc o cooperare foarte bună cu colegii pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Țurcanu. Now, Madame Childers. Doamna Childers. You, Chair. Uh, I must start by thanking Mr. Omarji for all his work so far on... Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc representative from Ireland, I hail from a jurisdiction where Mulțumesc. În legătură cu utilizarea acestor uh, uh, practici de uh, tratare rapidă a uh, problemelor semnalate de către avertizorii de integritate, folosită tocmai pentru a ascunde problemele. Inspectorii alimentari din uh, țara mea uh, au adus o serie întreagă de probleme la iveală în 2013, uh, iar jurnaliștii care au semnalat problemele respective au fost arestați pentru că au vorbit despre nereguli în uh, sectorul uh, producției de carne de vită. Însă numai puține state membre au legiferat și în mod, în, uh, la niveluri diferite pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate. Cu, uh, avem așadar uh, garanții uh, fragmentate și insuficient de ridicate. Dacă uh, avertizorii de integritate vin cu mm, probe că există nereguli, se pot confrunta cu niveluri diferite de uh, represalii au apărut o serie întreagă de evenimente de, uh, legate de mediu și sănătate publică și există uh, un uh, cadru legislativ la nivelul Uniunii Europene pentru a permite uh, ca cei care vor să denunțe scandaluri să o facă, să o poată face. Dar chiar și așa, există doar o, un, uh, un circ care nu uh, permite o semnalare și efecte reale ale acestei semnalări. Domnul uh, Juncker însuși a făcut obiectul LuxLeaks. Pe mine m-a îngrijorat în mod deosebit lipsa de garanții în cazul în care neregulile nu erau neapărat ilegale. Sper ca Comisia să fi reușit să depășească complexitățile juridice ale acestei propuneri și salut propunerea domnului Omerji de instituire a unui uh, organism european cu un punct de contact, cu un punct de contact pentru ca cei care vor să combată neregulile să le poată raporta. De asemenea, în ce privește rigiditatea acestei propuneri și canalele folosite pentru a se raporta neregulile, s-ar putea ca în practică să se dovedească insuficient de adecvate pentru a-i proteja pe aceia care s-ar putea să considere că raportarea nu este tocmai binevenită. Ar fi util ca domeniul de aplicare al acestei propuneri să fie cât mai amplu, acoperind toată legislația europeană, indiferent de nivelul de ilegalitate al neregulii semnalate indiferent dacă e vorba de o faptă ilegală, de o uh, infracțiune sau de o faptă împotriva interesului public sau al statului de drept. E, e foarte important să avem în vedere cui revine sarcina probei. Și să avem în vedere interacțiunile cu directiva privind secretul de serviciu. Aștept cu interes să putem soluționa acest dosar și să adoptăm uh, legislație înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, cam atât. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, domnul Mer sau doamna Mercade Cheras din partea comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului raportor și celor care au intervenit pe marginea acestui subiect, un schimbul de opinii. Mulțumesc uh, raportorului pentru că a prezentat atât de amplu directiva. Nu voi parcurge toate elementele acestei directive, pentru că raportorul a făcut o prezentare introductivă foarte completă. Aș dori doar să subliniez câteva dintre obiectivele sale. Am asistat cu toții la recentele scandaluri. Am uh, asistat la LuxLeaks, la Panama Papers. Denunțătorii de conștiință au un rol important în demascarea neregulilor și ilegalităților, fără de care autoritățile n-ar putea uneori să detecteze aceste nereguli și apoi să le ancheteze și să le urmărească penal. Această propunere e menită să-i apere pe aceia care, în contextul activităților lor profesionale, dau peste informații cu privire la mm, desfășurarea unor activități ilegale și au curajul să le semnaleze. Propunerea este deosebit de echilibrată. Pe de o parte, obiectivul de aplicare material vizează acele domenii din legislația Uniunii Europene care vătămează în mod semnificativ uh, interesul public, acolo unde uh, denunțătorii de conștiință au o valoare deosebită. Și avem 13 domenii, protecția mediului, uh, uh, siguranța animalelor, uh, siguranța alimentară, în care este vorba deci de protejarea denunțătorilor care raportează încălcări ale dreptului comunitar. Se instituie de asemenea obligația de a se crea canale interne și externe pentru cei care ar dori să raporteze. Și nu doar pentru cei care ar dori să raporteze. Funcționarii autorităților naționale au obligația de a furniza informații și de a da curs raportării uh, cu, cu uh, celeritate, într-un termen stabilit. Se instituie așadar un set de măsuri care vizează, în cazul uh, unor uh, represalii, să îi apere pe denunțătorii de conștiință. În legătură cu unele observații ale unora dintre cei care au intervenit pe lângă domnul raportor, rolul uh, autorităților naționale este fundamental pentru aplicarea legislației europene. De aceea, canalele externe vizează tocmai aceste autorități naționale nu ne-am gândit să instituim un nou organism european pentru a investiga și a urmări respectiv pentru a institui măsuri de protecție a uh, denunțătorilor de conștiință. Ne-am gândit că ar fi cam mult, cam merge prea departe. Oricum, un astfel de organism nu s-ar putea substitui autorităților naționale, respectiv instanțelor naționale, care trebuie să analizeze faptele, probele în fiecare caz în parte. Există, de altminteri, organizații care au deja astfel de canale externe, cum ar fi OLAF sau alte entități în uh, diferite domenii. De exemplu, în ce privește Agenția de Siguranță Aviatică, care, mm, uh, Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică, în care există astfel de canale externe de comunicare pentru persoanele care ar dori să Mm, raporteze prin aceste canale și care ar beneficia astfel de protecție. De aceea am considerat că nu există o plusvaloare reală pentru crearea, înființarea unui astfel de organism european. De asemenea, aș vrea să clarific faptul că funcționarii europeni sunt ei înșiși apărați în baza uh, reglementărilor de personal. Există un uh, ghid care a fost publicat în 2004 respectiv un document din 2014 în care uh, funcționarii europeni care raportează în legătură cu cazuri de fraudă și corupție din interiorul Comisiei beneficiază de protecție în baza regulamentului personalului uh, european, funcționarilor europeni. E important să dăm credibilitate întregului sistem, motiv pentru care am stabilit și sancțiuni sau mai degrabă penalități pentru aceia care încalcă drepturile denunțătorilor de conștiință, dar nu numai, ci și împotriva celor care raportează informații eronate cu bună știință. Vrem să dăm credibilitate sistemului și să arătăm limpede că cei care semnalează informații despre care consideră că sunt adevărate vor fi întotdeauna protejați, dar cei care difuzează informații false vor fi descurajați să raporteze. Mulțumesc! Thank you very much. Now, Mr. Omarji, back to you. Mulțumesc, domnule Omarji. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc colegilor pentru comentarii, mulțumesc și Comisiei Europene pentru analiza pe care a efectuat-o. E clar că propunerea Comisiei Europene reprezintă un pas înainte Însă așa funcționează sistemul nostru. Există un parlament care își propune să îmbunătățească propunerile Comisiei Europene. Suntem așadar în etapa în care Parlamentul este sesizat cu o propunere pe care noi o considerăm interesantă, fără îndoială, dar care cred că s-ar putea să fie îmbunătățită pentru buna funcționare democratică a sistemului nostru instituțional constatăm că deseori propunerile comisiei pornesc de la un principiu bun, se îndreaptă către mai multă protecție în această speță, dar lasă unele uși deschise, permițând atingerea unor obiective tocmai inverse decât cele propuse prin regulamentul respectiv. Asta vrem să evităm noi. Asta e una. Încă un lucru. În urma dezbaterii mă întrebam cine dorește mai multă Europa? Noi vrem mai multă Europa, mai multă democrație în Uniunea Europeană și ne dorim și o, o Europa mai protectoare. Acesta este și sensul propunerii și anume să existe un oficiu european care să permită o protecție mai bună. Nu putem lăsa în seama agențiilor europene. Nu putem lăsa în seama celor care lucrează la aceste agenții să se ocupe de problema aceasta și nu putem să-i lăsăm pe ei în afara domeniului de aplicare. Când ascult cele spuse, îmi aduc aminte de dezbaterea inițială despre parchetul european. Atâta vreme cât, iată, acum Toată lumea aproape e de acord că parchetul acesta european e necesar. Îmi aduc aminte și de discuțiile privitoare la Olaf. Și acum, cred că toată lumea e de acord că Olaf e bine că există. De aceea îmi propun să avem un text care să ne permită să avem mai multă Europa și cred că nu trebuie să ne temem de o astfel de propunere. În rest, sunt în mare măsură de acord cu toate observațiile formulate Desigur, în niciun caz nu ne propunem să incităm diseminarea de informații uh, răuvoitoare, false. Acest lucru de-al intră sub incidența legislației, inclusiv a legislației naționale și nu se regăsește în domeniul de aplicare al propunerii mele. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile la acest raport. E un raport important, complex, care sigur poate fi îmbunătățit pe mai departe, Sper ca Comisia Envi să vină cu o propunere cât mai interesantă pentru Comisia Jurii, fiindcă, practic, miza Miza în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei directive se leagă strâns de competențele comisiei noastre. Mulțumesc! Okay, thank you very much. That Mulțumesc foarte mult. Cu acestea încheiem această dezbatere. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 iulie ora 11 și votăm în septembrie la Strasburg. Ultimul punct de pe ordinea de zi se referă la punerea în aplicare a legislației de mediu, schimb de opinii cu Comisia, în, în ceea ce privește directiva privind nitrații. Avem 19 întrebări So we take these questions in blocks. Luăm toate întrebările sau luăm întrebările pe grupuri, pe blocuri, în funcție de temă, desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați, domnul Stefan Eck. Are cuvântul aici comisia mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să le mulțumesc doamnelor și domnilor europarlamentari pentru organizarea acestui schimb de opinii, pentru că nu e deloc o problemă ușoară poluarea apelor e o chestiune de, care interesează și pe bună dreptate cetățenii europeni. E vorba de apa uh, pe care o beau, care le asigură calitatea vieții, sănătatea, deci uh, poluarea apei la sursă și directiva privind nitrații reprezintă un pilon cheie pentru a stabili ce se întâmplă cu poluarea de pe urma fertiliz- de pe îngrășării excesive a solului. Dacă analizăm problema aceasta la nivel global, Uh, perturbările uh, sănătății solului ca urmare a utilizării excesive a îngrășăminților este o problemă fundamentală. Deci pornind de la uh, întrebarea domnului Stefan Heck în legătură cu zonele în care potențialul de, există potențial de poluare și care nu au fost intra, uh, incluse printre zonele vulnerabile uh, ce face Comisia în acest sens? Da, Comisia ia act de raportul uh, statelor membre în 2016 și 2017 în care se stabilește că există încă zone cu potențial de poluare care nu se regăsesc între uh, zonele vizate. Ce face Comisia? În prezent face o evaluare suplimentară a actualei liste a măsurilor și a nivelului de adecvare al acestora pe care le-au întreprins statele membre în baza informațiilor primite ne, ne bazăm pe ultimele date din partea statelor membre și nu putem exclude posibilitatea ca Comisia să instituie, să, să ia măsuri de încălcare a dreptului comunitar împotriva acestor state membre. S-a mai întâmplat și s-a constatat atunci că desemnarea zonelor vulnerabile nu conținea toate zonele care ar fi trebuit trecute pe această listă sau statele membre nu făcuseră mare lucru pentru a îmbunătăți calitatea apei din acele zone. Doriți să continu, doamnă președinte, să replic în continuare? Desigur, dar să vă spun și care e tema. Desemnarea zonelor vulnerabile, programele de acțiune naționale, întrebări din partea doamnei Müller. Sunteți de acord? Puteți să interveniți acum, vă rog. So, um... Bun. În ceea ce privește întrebarea doamnei Ulrike Müller, dacă sunt criterii cu privire la validarea planurilor naționale de acțiune, mai întâi, în baza directivei, Comisia nu adoptă în mod formal planurile uh, naționale ale statelor membre ceea ce înseamnă, nu înseamnă că statele membre pot să stabilească de capul lor uh, absolut uh, autonom ce conțin aceste planuri. Ele trebuie să respecte dispozițiile și obiectivele directivelor în vigoare. Mai întâi, directiva stabilește o serie întreagă de elemente pe care trebuie să le conțină planul, de, planul național, cum ar fi perioadele de aplicare a interzic, interdicției îngrășămintelor, măsurile menite să asigure o, o îngrășare a solului echilibrată și condițiile pentru aplicarea acestor uh, îngrășăminte în apropierea cursurilor de apă. E o condiție importantă. Apoi se încep uh, discuțiile tehnice cu statele membre în legătură cu punerea în aplicare a directivei. Există așadar aceste discuții pentru a ne asigura că statele membre asigură deplina uh, aplicare a dispozițiilor directivei. În acest context, Comisia evaluează dacă acțiunile sunt proporționale cu problemele întâmpinate în țara respectivă în domeniul apei, dacă măsurile care stau la baza uh, se bazează pe uh, probe științifice evidente și dacă s-au efectuat consultări publice. În al treilea rând, în cadrul corresponsabilității de a ne asigura că directiva este bine pusă în aplicare, Comisia poate uh, întreprinde acțiuni legislative dacă ajunge la concluzia că uh, planurile naționale de acțiune nu respectă obiectivele din directivă. Tot doamna Ulrike Müller a mai adresat o întrebare legată de aceasta. Continu? Bun. E vorba de punctul de vedere al Comisiei cu privire la rolul planurilor de acțiune, mai exact dacă facem o diferențiere la nivelul Comisiei între statele membre mai mici sau mai mari și între situațiile lor diferite? Răspunsul nostru este nu, nu facem, nu operăm astfel de diferențieri între statele membre în baza dimensiunilor sau a uh, situărilor geografice, pentru că am stabilit, uh, pentru că evaluăm planurile naționale în baza obiectivelor și dispozițiilor directive și anume combaterea, prevenirea poluării apei în toate statele membre, în orice curs de apă și, după cum spuneam, directiva stabilește o serie de elemente minime pe care trebuie să le includă planurile naționale de acțiune. Așadar, directiva trebuie trebuie să planurile de acțiune trebuie să arate că își, adopt, își adaptează condițiile naționale la uh, dispozițiile directivei. Uh, întreprinzându-se o serie întreagă de măsuri țintite și adaptate fiecărui stat membru. Dacă statele membre fac acest lucru la nivel național sau regional, asta depinde de alegerile lor și de ordinile lor de drept. Mulțumesc foarte mult! La aceste două chestiuni, dacă dorește cineva să intervină. Domnul Fossinger, vă rog. Mulțumesc, domnul Heisling. Uh, Comisia a spus că un stat membru a fost condamnat pentru că nu a respectat directiva privind nitrații. E vorba de Germania. Iar Germania a spus nu ne interesează pentru că am adoptat nouă legislație privind uh, uh, îngrășămintele. Ce se va întâmpla? Va verifica Comisia dacă legislația corespunde sau va continua procedura? E neclar. Uh, autoritățile spun uh, avem o lege nouă, deci uh, hotărârea nu are niciun fel de uh, efect chiar nu are niciun fel de efect? Aș vrea să știu mai mult despre asta. Thank you for the question. Well, in relation... Mulțumesc pentru răspuns. În ceea ce privește această hotărâre, salutăm hotărârea Curții Europene de Justiție. Luăm notă de faptul că uh, Curtea uh, a urmărit, a, a dat uh, urmare poziției comi, Comisiei. Notăm de asemenea că Curtea nu a evaluat modificările la legislația germană în 2017. Um, obiectivul Comisiei este să uh, cooperăm cu autoritățile germane pentru a asigura conformitate cu hotărârea cât se poate de repede. În regulă, mulțumesc. Mai dorește cineva? Putem trece la următorul subiect monitorizarea nitraților. Sunt întrebări din partea doamne, domnului Bele, domnului Eck și încă unei colege. Domnule Calderosa, vă dau cuvântul. Întrebarea domnului Belet în legătură cu nevoia de mai multă convergență privind frecvența și modalitățile monitorizării de statele membre. Raportul adoptat de Comisie în mai arată că, într-adevăr, există diferențe între statele membre în ceea ce privește intensitatea cadrului de monitorizare și frecvența monitorizării, care are efecte negative asupra comparabilității rezultatelor. De aceea considerăm că um, se poate, e nevoie de mai multă convergență și trebuie consolidată monitorizarea anumite state membre și vom continua să abordăm subiectul cu statele membre. Voi adăuga că acest lucru va fi explicat parțial de diferențele în presiunea agricolă și caracteristicile locale. Trec acum la întrebarea doamnei Ulrike Müller, care cere comisiei să explice cum vom ține cont de diferențe atunci când uh, comparăm cifrele între, din statele membre. Raportul nu compară uh, calitatea apei sau tendințele în calitatea apei între statele membre. De aceea, raportul spune clar că comparabilitatea datelor între statele membre este limitată de diferențele în rețelele de monitorizare și strategiile de monitorizare. De aceea, de exemplu, raportul și în documentul de lucru uh, rezultatele sunt listate în lista alfabetică a statelor membre și nu uh, se face o clasificare a rezultatelor. Comisia trebuie să raporteze care este situația din statele membre în ceea ce privește respectarea obligațiilor conform directivei și încercăm să o facem în mod relativ transparent. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Stefan Heck, în ce măsură programele de cercetare ale UE sprijină dezvoltarea uh, unui sistem automat de testare pentru respectarea directivei privind nitrații și calitatea apei. Uh, considerăm că putem uh, consolida monitorizarea apei în anumite state membre și sprijinim orice îmbunătățiri în acest sector și, într-adevăr, programele Uniunii Europene, programul cadru 7 și Orizont 2020 au sprijinit în trecut și continuă să sprijine dezvoltarea unor soluții inovante pentru monitorizarea calității apei și testarea automată a apei pentru punerea în aplicare legislației privind apa, în mod deosebit. În programul cadru 7, peste 30 de proiecte în valoare de aproximativ 76 de milioane de euro și în orizont 2020 au fost peste 40 de proiecte și contribuția UE se ridică la aproximativ 65 de milioane de euro. Și sunt implicați 230 de parteneri. Pentru a da trei exemple de astfel de programe, un proiect, se numește Smart Tapt. E vorba de un sistem de monitorizare în timp real al calității alte. Apei, altul se numește INCACE, o aplicație cu instrumente inovante pentru um, analiza apei și alt proiect uh, Ironet, e vorba de robe, roboți flotanți pentru monitorizarea apei. Deci da, facem efortul în acest sens. Mulțumesc! Bine, mulțumesc! Dorește cineva să reacționeze? Nu? Atunci trecem la evoluția presiunilor uh, din agricultură. Și aici avem o serie de întrebări ale domnului Belet, ale doamnei Schreier Piric, ale domnului Volken și ale domnului Huitama. Aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea domnului Belet se referă la modul în care uh, consolidăm evaluarea mm, uh, elementelor nutritive din bălegar. Uh, considerăm că reglementarea uh, mm, îngrășămintelor și directiva nitraților sunt complementare. Regula, reglementarea mm, uh, în cazul uh, îngrășămintelor reglementează accesul la piață la, ehm, la piața ehm, îngrășămintelor eh, se permit îngrășămintele biologice, deci inclusiv eh, ehm, substanțe procesate din bălegar. Directiva privind nitrații are obiectivul să protejeze apa de poluare, de folosirea excesivă Um, a um, uh, anumitor substanțe, deci limitează folosirea um, folosirea tuturor tipurilor de îngrășăminte, mai ales în zone deja uh, poluate cu nitrați. Deci sunt oarecum complementare. Pentru a răspunde la întrebările doamnei Anișa Erpiric, mai întâi observații în legătură cu calitatea suprafeței apei și a suprafeței apelor subterane în țările de jos și în restul Europei. Așa cum am spus, nu comparăm situațiile din statele membre, nu facem decât să reluăm uh, cifre în rapoarte. În țările de jos, 11,8% din punctele monitorizare au Uh, nitrați peste pragul de 50 de miligrame uh, pe litru și este sub media UE, iar în apa de suprafață doar 0,6% din punctele de monitorizare au concentrații de, nitrat uh, de peste 50 de miligram pe litru Um, media UE este 1,8%, 60% din uh, apa dulce uh, este eutrofizată și uh, încă o mare parte din apă este potențial eutrofizată. Deci încă țările de jos trebuie să facă progrese. Pentru a răspunde la întrebările concrete ale doamnei Shire Piric, există o întrebare în legătură cu așa numită introducere a drepturilor la fosfați în țările de jos. Se dă vina pe comisie pentru asta și se spune că comisia ar fi trebuit uh, să facă propuneri diferite. Directiva nitraților nu fixează un mandat pentru statele membre să-și atingă obiectivele. Directiva pentru calitatea apei o face și se stabilesc datele pentru a ajunge la un statut ecologic corect uh, dar mai ales directiva privind nitrații se, este un instrument bazat pe subsidiaritate. Statele membre au multă marjă de manevră pentru a hotărâ cum își vor respecta obligațiile. Deci, de aceea Uh, este de responsabilitatea autorităților uh, din țările de jos să adopte aceste uh, prevederi care să respecte regulile de ajustare de stat și de concurență. Nu văd ce ar putea sau de ce s-ar da vina pe comisie pentru această legislație. O altă întrebare a fost dacă Comisia este gata să dea o derogare uh, pentru anumite uh, recolte specifice. În sistemul pentru țările de jos, tipurile de recolte sunt un parametru important, pentru că tipurile de recolte cu derogări trebuie să fie stabilite în așa fel încât uh, să absorbă suficient azot pentru a evita riscurile. De exemplu, um, iarba are nevoie de mult, uh, uh, mulți uh, nitrați și dacă se poate demonstra că și alte recolte în combinație cu practicile uh, existente, uh, absorb suficient azot uh, și nu există riscuri mai mari, atunci poate ele pot, ele pot fi luate în considerare. În fine, acordarea derogărilor este posibilă doar dacă există dovezi științifice care să sugereze că acest lucru poate fi făcut fără riscuri sporite pentru calitatea apei. Deci, oricum, trebuie să se ofere motive um, bazate pe nevoile recoltelor și consecințele asupra apei. Doamna Șairpiric a întrebat de asemenea când va pregăti Comisia criteriile uh, pentru folosirea balegarului uh, în, discutate în cadrul regulamentului pentru produsele de îngrășăminte. Aceste, chestiunea acestor criterii este separată de discuții din regulamentul privind îngrășămintele pentru că e vorba de plasarea pe piață, însă directiva nitraților se ocupă de restricționarea folosirilor în anumite zone atunci când se întâmpla, în ceea ce privește întrebarea când se va întâmpla ceva, Comisia a lansat un proiect pe 2 ani pentru a stabili criterii armonizate pentru a permite îngrășămintelor pe bază de azot, care sunt derivați uh, parțial sau total din bălegar, să fie folosite în zone care, unde poluarea apei, așa cum este definită ea de directiva nitraților, uh, nu pot fi aplicate pentru, um, pentru îngrășăminte minerale sau bio uh, pe bază de nitrații. O altă întrebare este uh, ce date există um, legătură cu contribuția rezidurilor de fermentare. Mă gândesc că e vorba de digestat, care este uh, rezidul uh, după producerea de biogaz din deșeuri. Dacă se include băregarul în, acest, în domeniul de aplicare a acestei directive, și trebuie să se respecte regulile privind bolegarului de la vite uh, prevăzute în programele naționale de până în aplicarea directivei. După cum uh, știți, riscul este mai mare în folosirea uh, azotului organic, mai mare decât în poluarea cu nitrați. Întrebarea domnului Ian Uiteman în legătură cu poziția Comisiei în legătură cu un program de acțiune care s-ar concentra pe um, îngrășămintele echilibrate la nivel de fermă și nu la nivel regional sau național. Întreabă dacă Comisia dorește să meargă în această direcție. mai ales uh, pe baza principiului folosirii echilibrate a îngrășămintelor. Directiva nitraților deja prevede, uh, uh, are prevederi pentru sistemele specifice pentru fiecare fermă. Avem programe naționale care să se asigure că îngrășămintele sunt folosite în calitatea potrivită pentru a proteja calitatea apei în funcție de recoltele necesare la nivel de ferme, atunci când există motive științifice și poate fi îmbunătățită calitatea apei conform conform directivei și punerea în aplicare poate fi monitorizată și controlată de autoritățile competente care trebuie să-și păstreze responsabilitățile pentru a asigura respectarea obligației. Cred că am răspuns la toate întrebările, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Șaie Piric. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să fac observație având în vedere că Sara este destul de goală și având în vedere alegerile care urmează, cred că acest subiect ar trebui să fie de interes, pentru că este de interes pentru agricultorii noștri. E păcat că suntem atât de puțini deputați prezenți. Comisia ne spune că va face controlele. Eu aș dori să fac aceste controle în diferite state membre. Țările de jos au făcut tot ce scrie în directiva europeană, dar avem o dificultate majoră dincolo de cele menționate deja, care se referă la apa curată, protecția solului și aerului. Deci, astăzi avem extrem de multe dificultăți cu firme care nu mai reușesc să facă față. Trebuie să se facă multe presiuni asupra Comisiei și, de altfel, a avut loc o discuție, o dezbatere în țările de jos, într-una dintre camerele Parlamentului, cu ministrul care se ocupă de acest dosar, pentru ca țările de jos uh, să aplice un adevărat model de tranziție, să exploreze diversele posibilități și am indicat diferitele răspunsuri, nu voi reveni de la detalii, dar aș dori să știți că este prioritate pentru țările de jos. În urma discuției de ieri cu ministrul, uh, țările de jos uh, vor explora posibilități de a identifica posibilități de a îmbunătăți și mai mult situația. Um, cred că trebuie, ar trebui să facă același lucru și în alte state membre. Nu e posibil ca astăzi anumite state membre să aibă nouă legislație și să fie considerate ca cele mai performante, dar nimeni să nu verifice. Asta s-a întâmplat în cadrul, în cadrul Germaniei, de exemplu pentru că dacă așa facem lucrurile, agricultorii noștri nu vor mai face față. Deci, lăsez un apel Comisiei, ajutați-ne. Țările de jos au fost întotdeauna în frunte. Vom, ne gândim la un model de tranziție. Avem întreprinderi foarte importante în acest sector, dorim să facem curat la noi acasă și Comisia trebuie să ne ajute pe noi și celelalte state membre. Mulțumesc! Uh, director, do you want to reply? Domnule director, doriți să răspundeți? Răspund spunând că, într-adevăr, dorim să ajutăm țările de jos și toate celelalte state membre și înțelegem că țările de jos sunt un caz special pentru că au cea mai mare densitate a vitelor din Uniunea Europeană și, uh, și rezultate la fosfați uh, și la azot peste medie. Vom continua să abordăm subiectul cu țările de jos și cu celelalte state membre care au nevoie de ajutor. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc uh, pentru acest răspuns, domnului director general, dar uh, am vorbit despre acest sistem ciclic care trebuie folosit Sper că vom ajuta întreprinderile să pună în aplicare acest sistem ciclic. Our very manure farmer, Mr. Uitama. Domnul Uitama are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să apărăm pe agricultori, să protejăm pe agricultorii noștri uh, care nu mai înțeles exact uh, ce, pres- ce promisiuni s-au făcut și care vor fi puse în aplicare. Trebuie să ne ținem de promisiuni. Doamnă președinte, nu mă lansez cu plăcere în astfel de, discurs, de, de, de discuții politiciene aici, dar anul trecut guvernul țărilor de jos a hotărât să facă extrem de multe eforturi. Am făcut tot ce ne stat în putere. Nu doresc să ne arătăm cu degetul unii pe ceilalți, dar dacă există soluții, trebuie să le punem în aplicare. Colegul nostru german a vorbit despre situația din țara sa și noi vom face toate eforturile pentru a ne apăra agricultorii și producătorii de lapte. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, nu suntem aici pentru a da false speranțe. Dar la un moment dat trebuie să reflectăm împreună și să spunem, nu putem să cerem ceea ce nu e posibil. Am auzit ce ne-a spus Comisia și colegul nostru. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. I don't get it very well, so Mr. Uh, Rosa, do you want to... Domnule Rosa, doreți să răspundeți din nou? Nu. Atunci lăsăm deoparte acest subiect. Mai are cineva ceva de spus? Um, legătură cu răspunsul acestei întrebări? Nu. Atunci trecem la următorul punct. E vorba de calitatea apei. Doamna Kadenbach a pus întrebări, domnul Volcan, din nou domnul Hoitema și domnul Stefan Eck. Vă rog, domnule Drosa, vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. So I'll refer... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să mă refer întâi la întrebarea doamnei Kadenbach. Suntem întrebări, întrebați ce va face Comisia pentru a accelera progresul Um, evit evitării ca substanțele, ca nitrații să ajungă în, um, în apă. Cifrele uh, erau vechi. Am încercat să, să le comparăm și cu cele din perioada precedentă. Recunoaștem că e nevoie de mai multe eforturi. De exemplu, măsuri Uh, pentru a acționa în hotspot-uri, programe de acțiune care permit uh, acțiuni țintite la nivel de fermă, acompaniate cu obiective și ținte clare uh, și de asistență eficientă pentru a-i sprijini pe fermier, plus sisteme de punere în aplicare. În 2016, Comisia a încheiat un proiect pilot relevant solicitat de Parlamentul European pentru a promova bunele practici în Europa, pentru a gestiona nutrienții la nivel de fermă, pentru a evita excesele și, uh, negati- și efectele negative, iar rezultatele sunt uh, disponibile pe site-ul nostru de la DJ uh, Mediu. Sprijinim, de asemenea, oferim sprijin prin Orizont 2020 pentru cercetare și dezvoltare. De asemenea, programul EU Life contribuie la găsirea unor soluții novatoare la poluare, cu nutrienți, inclusiv cu, uh, nutri substanțe, cu nutrienți din uh, agricultură. Se pot uh, găsi toate aceste programe um, pe site. Sperăm că discuțiile cu statele, continuăm discuțiile cu statele membre în um, grupul privind nitrații pentru a sprijini aplicarea directivei directivei și de, în mod regulat organizăm prezentări um, cu bune practici, abordări nova, novatoare. De asemenea, după cum s-a spus mai devreme, am lansat și câteva proceduri de încălcare față de state membre pentru a ne asigura că directiva este aplicată în mod corect. O întrebare din partea doamnei Kadenbach uh, similară este dacă politica agricolă comună ar trebui să țină cont de asta, dacă ar trebui să nu ofere uh, subvenții către activitățile care produc uh, niveluri atât de mari de nitrați și care afectează calitatea apei uh, potabile. În ceea ce privește PAC, fermierii care, primit, care primesc um, subvenții PAC au o serie întreagă de obligații, dintre care unele se referă și la uh, nitrați. În cazul în care încalcă aceste obligații, uh, pot primi avertizmente și să li se suspende uh, plățile. Deci toate aceste obligații intră sub uh, principiul ecocondiționalității. Uh, de asemenea, avem servicii de consiliere din partea PAC, care oferă formare și uh, sfaturi um, fermierilor supuși ecocondiționalității. Programele de dezvoltare rurală pot și ele să sprijine investiții importante, de exemplu facilități de stocare a bălegarului um, sau uh, conversia uh, către uh, agricultura biologică. Asta în ceea ce privește propunerea um, PAC actuală. În ceea ce privește noua propunere PAC, ce este în fața Parlamentului acum, pentru a asigura coerența cu legislația de mediu, inclusiv în ceea ce privește poluarea apei, aș spune următorul lucru. Condiționalitatea uh, creează această um, obligație uh, de a respecta o serie întreagă de criterii. Aș vrea să mă refer mai ales la um, condiționalitatea anunțată în um, PAC. Există trebuie controlate sursele eventuale de poluare cu fosfați și de asemenea se impun condiții uh, pentru utilizarea instrumentului de durabilitate pentru uh, nutrienți. Deci, iată, am prevăzut un nou instrument. O întrebare din partea domnului Volcan. Doamna președinte, interpre... Uh, interpreții vă roagă să încetiniți. Voi încerca să vorbesc mai rar, spune domnul Rosa. Întrebarea domnului Volcan se referă la faptul că mulți uh, furnizori de apă trebuie să uh, amestece apa din uh, fântână cu uh, cu apa subterană cu apa freatică pentru a asigura calitatea apei. Sau că, și, sau că trebuie să adauge apă curată pentru a asigura calitatea apei. Există cifre mm, care arată costurile pentru cetățeni din cauza poluării cu nitrați. De exemplu, se estimează că în Franța pierderea de venit din cauza eutrofizării este de între 70 100 de miliarde de euro pe an pentru municipalitățile ă, costiere. Iar ă, costul pentru a face apa potabilă este estimat la 120 până la 360 de miliarde de euro pe an. Deci, Comisia dorește să urmărească îndeaproape această chestiune a costurilor asociate tratamentului de apă pentru a reduce concentrația de nitrați, pentru că este un subiect uh, strâns legat de principiul poluatorul plătește. Este clar că atingerea obiectivelor din directiva privind nitrații este legată strâns și de directiva privind apa potabilă, cu cât se aplică mai corect în măsurile de implementare principiul poluatorul plătește în directiva privind nitrații, cu atât mai puține costuri sunt pentru a curăța apa pentru ca ea să devină potabilă. În acest sens, Comisia pe 1 februarie a adoptat o propunere pentru o, o um, revizuire a directivei privind apa potabilă pentru a îmbunătăți calitatea apei și pentru a oferi acces la informații cetățenilor. Propunerea va da mai multă putere consumatorilor prin faptul că vor avea mai multă informație. Nitrații sunt incluși în lista uh, din anexa 4, care trebuie să fie accesibilă consumatorului online într-un mod uh, ușor de înțeles. Domnului Haitema, dacă Comisia ar pune în aplicare o mai bună uh, monitorizarea statutului de eutrofizare și ce metodologii folosește. Am interacționat cu statele membre pentru a vedea dacă putem să găsi metod- metodologii mai armonizate pentru evaluarea eutro- eutrofizării, atât uh, în directiva nitrați, cât și în directiva apă, directiva cadru apă. Am insistat asupra nevoii de a avea tehnologii noi pentru a um, evalua sta, situația, statul, statutul nitraților în apă și posibilitatea de a um, compara cu diferite, cu um, cursuri de apă similare. Statele membru au un, o responsabilitate de a asigura calitatea bună a apei, atât în ceea ce privește nitrații cât și um, fosfații și um, se iau măsurile necesare în cadrul uh, directivei privind apa. Din partea domnului Eck, o, o întrebare similară, și anume dacă se, um, ar trebui să se dezvolte o metodologie comună pentru evaluarea eutrofizării. Am răspuns la asta, dar urma încă o parte referitoare la planul Comisiei de a reduce încărcătura uh, fosforică Uh, directiva privind uh, nitrații nu se referă la fosfor, însă uh, prevenția și reducerea eutrofizării face parte din obiectivele sale. Directiva privind nitrații prevede o mai bună gestionare a balegarului, care conțină și nitrați și fosfați. În practică, toate măsurile luate pentru nitrați aduc beneficii în ceea ce privește fosfații. De asemenea, programele de multe ori includ uh, măsuri speciale privind uh, fosfații, cum ar fi standardele de aplicare ale fosfaților. În plus, pentru a numi, uh, defini zonele, um, trebuie să se țină cont de fosfați. Iar în eutrofizare, um, fosforul și fosfații joacă un rol esențial. Directiva se referă și la uh, pragul de uh, fosfor pentru a, uh, directiva privind apa, stabilește um, limite pentru um, fosfor și fosfați pentru a asigura buna calitatea apei. Deci, pentru domnul Eck, dacă există planuri să extindem planurile de acțiune, ei bine, în acest moment, în acest context, nu avem în vedere acest lucru. măsurile uh, în, din directiva privind nitrații, uh, în complementaritate cu cele privind uh, directiva apei, um, considerăm noi că sunt suficiente. Noi urmărim în orice caz îndeaproape măsurile luate de statele membre în cadrul juridic actual pentru a ne asigura că se iau măsurile necesare pentru a combate eutrofizarea și a um, limita nivelul de fosfor. Questions. Mr. Waiterman. Domnul Hoiteman, dacă are întrebări. Mulțumesc foarte mult și mulțumim uh, uh, Comisiei pentru răspunsuri. În ceea ce privește evaluarea eutrofizării, aș vrea să mă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva în plus referitor la în ce măsură statele membre țin cont de sursele de poluare, sursele de fosfați și de uh, Um, nitrați. Uh, dar sunt și alte um, uh, surse, uh, menajele, marea uneori și există și alte uh, surse de emisii de fosfor uh, și de nitrați. Uh, pentru că uh, dacă sunt și alte surse, poți lua măsuri în agricultură, dar nu vor avea efect. Și o întrebare în plus. Dacă știm care sunt fluxurile uh, nutrienților într-o fermă și care sunt emisiile la nivel de fermă, atunci știm care sunt emisiile din agricultură în general și se pot avea măsuri țintite pentru agricultură, astfel încât agricultorii să nu fie acuzați de ceva ce n-au făcut. Putem să îmbunătățim sistemul? Yes, Mr. Director. I could comment uh, uh, as follows. Of course there are other sources. Uh, aș putea să vă răspund. Bineînțeles că sunt și alte surse de nitrați în afară de agricultură. Însă directiva privind aceștia se referă la cei din uh, îngrășăminte. Deci, nu pot să vă spun dacă statele membre, când își fac planurile naționale, țin cont și de celelalte uh, tipuri de surse. Unele fac asta. Eu uh, aș spune că marea mai, marea mai degrabă este uh, un captator de nitrați decât o sursă și însă directiva privind nitrații aplicată în mod corect nu pune povara pe agricultori, ci se, se concentrează pe cantitatea din agricultură. Deci, în acest context, orice uh, efort de a avea informații mai bune din uh, ferme, de a cunoaște recoltele, uh, solul și așa mai departe, nu poate decât să ne ajute să uh, îmbunătățim uh, cunoașterea în ceea ce privește contribuția agriculturii la această poluare. Mai dorește cineva să intervină, doamna Schreier-Piric? Eh, Mulțumesc. Revin la întrebarea colegului Hoitema. În uh, țările de jos am avut un regim special în ceea ce privește fosfații. Dacă ne uităm în partea de vest a țării, uh, nivelul de fosfat e mai ridicat. Dar asta nu are nimic de a face cu agricultura, ci mai degrabă cu apa ce vine din mare. E clar că um, cifrele sunt diferite în funcție de um, dar și în funcție de cine măsoară. Aș vrea să știu la nivel european cum au fost calculate aceste statistici. Ați folosit uh, cifrele corecte? De unde vin ele? Din, de la sectorul agricol, de la um, din alt uh, loc? Este esențial pentru că deocamdată mi se pare că vedem lucrurile mult prea negru. Please, sir. În principiu ne bazăm pe cifre oferite de statele membre. Sperăm că ceea ce primim din partea statelor membre în ceea ce privește um, fosfații și nitrații este corect. Pe asta ne bazăm estimările. Mai dorește cineva? Dacă nu, atunci următoarele întrebări Sunt pe subiecte diferite. Deci, domnule director, vă sugerez să le luăm pe rând și după fiecare întrebare, dacă cineva dorește să uh, abordeze un subiect, uh, este rugat să indice acest lucru. Vă rog. So I will... Mulțumesc. Mă voi referi la o primă întrebare cu privire la ce anume a cauzat întârzierea raportului de punere în aplicare. Uh, Raportul combină datele cu privire la calitatea apelor din 28 de state membre până în iunie 2016. La data respectivă însă numai 12 state membre respectaseră termenul de transmitere a datelor și unele dintre ele nu conțineau uh, date complete și uh, sau uh, spuneau că o să raportăm restul datelor mai târziu. Deci erau ori informații incorrecte, ori incomplete, și toate informațiile nu au fost transmise decât în 2017, ceea ce face ca setul complet de informații în raportare să nu ne fi fost pus la dispoziție decât în octombrie 2017. Ce facem noi acum este că discutăm cu statele membre cum să facem să prevenim astfel de întârzieri în următoarele exerciții de raportare din a doua jumătate a anului 2020. Să continuăm. So, Trec așadar la întrebarea domnului Timo Volcan cu privire la limitările pe care le are directiva privind nitrații în ce privește modelele uh, agricole necesare pentru un nivel scăzut de emisii. Deci ce anume nu se regăsește în această directivă și dacă s-ar regăsi ar ajuta la uh, îmbunătățirea situației. Directiva este o încurajare pentru adoptarea unor modele agricole sustenabile cu, uh, cu un conținut de nutrienți echilibrat care să prevină poluarea cu nitrați, ținându-se de sigur seama de condițiile specifice ale fiecărui stat membru și regiune, ale fiecărei regiuni. În directivă, central este principiul unei îngrășări a solului echilibrate. Deci, nutrienții aplicați trebuie să nu depășească necesarul culturii respective, lucru care se aplică tuturor îngrășămintelor și animale și, și de origine animală și de origine minerală. Așadar, această directivă face ceva, face un pas înainte în direcția durabilității. Totuși, în ce privește obiectivele de durabilitate, pentru atingerea acestora trebuie să li se adauge dispozițiilor directivei și măsurile statelor membre în contextul altor instrumente de politică, printre care cele privitoare și la directiva privind calitatea apei. Prin urmare, numai prin intermediul unei abordări coerente în materie de politici se poate evita uh, riscul de a nu se atinge uh, obiectivele de durabilitate în domeniul agricol. Așadar, este important în esență să ne îndreptăm către modele agricole care folosesc un nivel mai mic de uh, îngrășăminte. Iată, de exemplu, uh, agricultura biologică este un exemplu. Sunt și alte modele similare de utilizare eficientă a îngrășămintelor, ținându-se seama în special de efectele poluării cu nitrați. Dorește cineva să intervină? Nu? Vă rog, continuați. Pa da, o clipă, domnule director, doamna de la E. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu îmi propusesem să intervin, dar mă văd nevoită să reacționez în urma celor spuse. Cred că trebuie să încetăm să uh, opunem între ele, să, să facem să concureze între ele modelele agricole. Întrebarea este dacă cuprul folosit în um, agricultura biologică este, are un impact mai puțin negativ asupra mediului și sănătății decât uh, îngreșămintele de sinteză. Trebuie să fim atenți la modul în care punem în concurență metodele de producție. una dintre cele mai teribile otrăvuri nu este de sinteză, să știți, cucuta, este absolut naturală. Thank, you for your comment. Mulțumesc. Domnule director, dacă doriți să reacționați, da, aș vrea să reacționez, pentru că îmi face chiar plăcere această observație fiindcă scopul meu nu e deloc să pun în concurență între ele aceste modele agricole. Ce vrem să spunem este că acolo unde există regiuni care sunt deja poluate de prea multe uh, îngrășăminte, unul dintre modalitățile, una dintre modalitățile de a ajunge la obiectivele de dezvoltare de, de durabilă este tocmai cel la care m-am referit. Nu înseamnă că e o baghetă magică, dar în esență toate modelele agricole pot face ceva pentru a participa la atingerea obiectivelor de durabilitate. Mai vrea cineva să intervină? Mulțumesc. Atunci puteți continua, domnule director, cu întrebarea doamnei Müller. Întrebarea doamnei Müller este următorul. Care sunt cauzele de încălcare a dreptului comunitar deschise deja și care sunt acțiunile întreprinse împotriva statelor membre pe marginea directivei privind nitrații? Sunt șase astfel de cauze de încălcare a dreptului comunitar <clears throat> în următoarele țări, unul în Belgia, unul în Belgia, regiunea Valoniei, unul în Germania, în Grecia, Franța, Polonia și Slovacia. Mai sunt două anchete în curs în Spania și Regatul Unit. Așa cum am mai arătat, Comisia evaluează în prezent nivelul de punere în aplicare al directivei în baza ultimelor rapoarte și datele disponibile și s-ar putea să întreprindă noi acțiuni împotriva statelor membre dacă acest lucru se va dovedi necesar. Dacă nu sunt alte solicitări de intervenție, putem trece la următoarea întrebare. Doamnă președinte, dacă mi îngăduiți, sunt două întrebări care se leagă între ele, din partea doamnei Ulrike Müller una și cealaltă din partea domnului Stefan Heck ele se leagă între ele și, dacă îmi permiteți, le-aș aborda la oaltă. A doua întrebarea doamnei Müller se referă la planurile strategice PAC în baza noii propuneri și a modelului de punere în aplicare mai orientat spre uh, o rezultate. Dacă acesta va duce la o mai bună implementare la nivel regional și mai la o simplificare a aplicării PAC. Întrebarea domnului Heck se referea la punerea în aplicare a directivei privind nutrații, dacă ea a fost luată în considerare în pregătirea viitoarei strategii PAC și dacă va uh, face obiectul unei strategii de condiționalitate exante în ceea ce privește planurile naționale. Planul strategic PAC trebuie să țină seama, desigur, de toate măsurile obligatorii din planurile de, din programele naționale și la nivel regional. Aceste, acestea trebuie să fie însoțite de măsuri suplimentare și voluntare, toate, care trebuie să, toate trebuie să țină seama de principiile instituite. Directiva este cuprinsă în, uh, eco, în sistemul de ecocondiționalitate pentru, CAP, pentru PAC Plus 2020 cu dispoziții care fac legătura directă între respectarea cerințelor din directivă plăți directe pentru fermieri și condiții bune pentru agricultură și mediu. Aceste noi obligații, cum spuneam, ar putea să reducă poluarea cu nitrați și ar putea așadar să vină sprijinul punerii în aplicarea directivei și le sunt măsuri în ecocondiționalitatea anunțată. Instrumentul de sustenabilitate pentru nutrienți a fost propus și, nu mai puțin important, o nouă cerință de interdicție a uh, utilizării sorurilor în perioadele cele mai sensibile. Planurile strategice PAC vor trebui să fie adoptate de către Comisie, ceea ce reprezintă un progres dacă facem o comparație cu perioada precedentă în care statele membre nu făceau altceva decât să notifice Comisia cu privire la alegerile lor în materie de punere în aplicare a dispozițiilor. Așadar, trebuie ca Uh, Comisia și statele membre să profite de această ocazie de a întări coerența între uh, alegerile de politică și nevoile care decur din directiva privind nitrații sau, în general, din uh, directiva cadru privind apa pentru a aborda problema poluării apei din surse agricole. Aș avea o ultimă observație cu privire la acest subiect. Cred că va fi fundamental rolul Parlamentului în lunile următoare când se va discuta despre PAC Plus 2020 pentru a ne asigura că e atins obiectivul susținut de noi toți, și anume deplina coerență în materie de politici. Propunerea PAC și respectiv politica de mediu, legislația în materie de mediu vor trebui să reprezinte împreună un sprijin la adresa fermierilor pentru sectoarele în care activează. Sigur că acest lucru intră sub incidența activității statelor membre, dar și a dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt observații, doamna Schreier Piric. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc Comisiei pentru toate răspunsurile oferite la întrebările noastre. Aș mai avea o întrebare. Vom primi noi aceste răspunsuri și în scris? Pentru că mi-am notat eu niște lucruri din răspunsul uh, rapid citit al domnului uh, director, dar aș vrea să primesc răspunsul și în scris. În ce privește directiva nitrații, nu spun că nu e utilă, dar e depășită, a devenit desuetă. Între timp au apărut noi tehnologii, se va institui acum principiul economiei circulare. Există multe substanțe și cu concentrații mari în produse, în condițiile în care avem în prezent și, substanțe și produse mai ecologice. Trebuie să fim atenți cu discriminările pe care le facem atunci când vorbim despre noile tehnologii, pentru că aceste noi tehnologii ar putea garanta sănătatea bună a solului. Avem nevoie de produse curate, de apă curată și de un sol propriu. Trebuie așadar să fim atenți să nu discriminăm noile tehnologii și sper ca în baza unei bune colaborări să avem un rezultat bun. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule director. Nu. Ne propunem să notăm răspunsurile pe care vi le-am dat. Vorbeați însă de faptul că directiva privind nitrații ar fi depășită. Eu nu cred asta și să vă spun și de ce. Mai întâi de toate stabilește obiective de care am discutat în ce privește calitatea apei și nu lasă la, state, la nivelul statelor membre alegerea măsurilor celor mai eficiente pentru a le aplica. Sau, sau, <clears throat> cer scuze, lasă la latitudinea statelor membre această alegere și apoi se poate revizui odată la patru ani. Deci directiva privind punerea în aplicare integrează cele mai recente metodologii și tehnologii, prin urmare ține seama de evoluția și progresul tehnologic. Deci, în practică, ea este mereu la zi, e mereu ținută la zi. De aceea nu ne propunem să o revizuim, pentru că ea joacă un rol cheie pentru apărarea apei în fața presiunilor uh, de poluare și are și instrumentele necesare în acest sens, promovarea unor practici bune agricole, punerea în aplicare a unor programe de acțiune țintite în statele membre care au uh, uh, probleme cu poluarea apei, ținând seama de toate probele științifice și toate noile tehnologii care apar pe parcursul dezvoltării tehnologice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Am înaintat și noi un răspuns înscris. Am primit un răspuns. Cred că o să putem solicităm să solicităm colaboratorii noștri să mai asculte odată toată ședința și să-și transcrie tot ce ne-a spus domnul director, dar aș vrea, dacă se poate, ca domnul director să ne trimită uh, documentele răspunsurilor în scris. Dumnealui ne spune că acest lucru nu este posibil, totuși nu s-ar putea transmite documentele respective într-o formă sau alta, măcar grupurilor politice, avem mare nevoie și insist. Well, uh, Doamna Shire-Piric, știți că Comisia nu are obligația de a ne răspunde în scris și din experiențele trecute cu alte direcții generale știm bine că chiar dacă insistăm, uneori pur și simplu nici dânsii n-au ce să facă. Nu depinde de dumnealor. Știm bine cum funcționează lucrurile. Domnule director, mai doreați să interveniți? Păi da, pot să spun că dacă primim întrebările în scris, putem să oferim un răspuns tot în scris. Deci dacă doamna eurodeputat dorește să ne transmită întrebarea sa în scris, putem să-i răspundem în aceeași manieră. specificații dar am transmis întrebări în scris, în legătură în special cu anumite derogări. Întrebările mele au fost trimise în scris, dar răspunsurile nu le-am primit în scris. Okay, uh, maybe your office can solve that. Bine, poate să rezolvă la nivelul cabinetului dumneavoastră. Aveți oameni care se pricep la toate sforile astea administrative, ca să știți ca să puteți primi întrebări, întrebările, eh, pardon, răspunsurile respective în scris. Sau poate că urmează să le primiți, deja poate comisia le-a trimis, vom vedea. Cu acestea se încheie această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, a fost o dezbatere foarte interesantă. Îi mulțumesc foarte mult domnului director pentru răspunsurile oferite la toate întrebările. Mulțumesc, dragi colegi, dacă nu sunt alte intervenții la punctele diverse, următoarea noastră reuniune va avea loc în data de 9 iulie la Bruxelles.